Stimați eurodeputați, în deschiderea acestei noi sesiuni, suntem încă o dată obligați să ne amintim de victimele nevinovate ale furiei ucigătoare a terorismului internațional. În numele nostru, al tuturor, condamn cu fermitate aceste acțiuni de violență neomenească și țin să exprim solidaritatea noastră și sentimentele noastre față de familiile victimelor artetatelor de la Barcelona și din orașul finlandez Turcu. Din păcate au avut loc și alte atentate în afara granițelor Uniunii Europene în această perioadă. Ne gândim și la aceste țări care nu fac parte din Europeană și care sunt lovite de aceeași barbarie. Astăzi, de asemenea, astăzi se împlinesc 16 uh, ani de la atentatul de la New York asupra turnurilor gemene. Multe țări au fost lovite între timp și suntem acum mai hotărâți ca niciodată să combatem terorismul. Suntem uniți, suntem încrezători într-o lume mai bună, în ciuda ceea ce se întâmplă. Suntem mândri de viața noastră, de libertatea noastră, suntem mândri de democrația noastră pe care o vom apăra, fără să ne modificăm felul nostru de a trăi. Trebuie să combatem terorismul, însă din păcate astăzi trebuie să ne amintim și de alte victime nevinovate. Persoane care și-au pierdut viața în urma dezastrelor naturale care vara aceasta până ieri au lovit regiuni din Uniunea Europeană, țări din zona Caraibilor și Statele Unite ale Americii. Toate aceste victime inocente și-au pierdut viața și pentru ele vă cer să ținem un minut de reculegere împreună. Onorevole Danti, prego. Domnule Danti, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Ieri noapte în orașul Livorno, în câteva ore a căzut atât apă cât a căzut în, în ultimele 8 luni la oaltă. Din păcate, această ploaie a dus la șase, la mm, apariția șase victime, o familie întreagă e încă uh, dispărută. Noi am ținut acum un minut de reculegere pentru victimele terorismului și catastrofelor uh, naturale și aș vrea de asemenea să transmitem uh, solidaritatea noastră și condolențele noastre față de orașul Livorno care a fost lovit atât de, de grav și care trece prin mari greutăți uh, materiale. Parlamentul European ar trebui încă o dată să spună că vrem să combatem efectele schimbării climatice. Iată, ieri orașul meu, regiunea mea a fost afectată, însă, din păcate, întreaga planetă, întregul continent european e afectat de schimbarea climatică. Deci vrem să transmitem solidaritatea noastră și să spunem încă o dată că vrem să combatem schimbarea climatică. Mulțumesc. Onorevole Danti, mi Domnule Danti, mă alătur cuvintelor dumneavoastră. Întreaga Uniune Europeană este implicată pentru a combate schimbarea climatică. E o luptă foarte clară, însă, din păcate, ceea ce se întâmplă în Europa și în afara Uniunii Europene ne fac să ne consolidăm și mai mult angajamentul nostru. Domnul Pitela, după care domnul Prust. Mulțumesc, domnule președinte. Vă împărtășesc cuvintele. Dumneavoastră ați vorbit despre tragediile din ultimele ore și ați reamintit astăzi aici că a avut loc acum 16 ani îngrozitorul atentat asupra turnurilor gemene de la New York. Vreau să amintesc că acum 44 de ani, pe 11 septembrie, în orașul Santiago de Chile, în Palatul Prezidențial, în Casa Rosada, murea un mare lider democrat și socialist, Salvador Allende. Eu atunci aveam 14 ani. Mi-au duc aminte când am ascultat această știre la radio. Cuvintele sale mi-au rămas în minte de atunci. Puteți să mă ucideți pe mine, a spus el, însă nu veți ucide niciodată idealurile și valorile mele. Parcă ar fi fost un avertisment cuvintele lui Salvator Agende și ar trebui să fie niște cuvinte care să ne încurajeze pe noi toți să combatem împreună tot ceea ce contravine libertății și demnității oamenilor. De aceea eu mă bucur că sunt aici în Uniunea Europeană și de aceea îmi doresc o integrare europeană mai puternică. Mulțumim, domnul deputat Prust are cuvântul acum. Oui, <coughs> merci, monsieur le président, pour uh, cette minute de... Mulțumesc, domnule președinte, pentru acest uh, minut de reculegere pentru uh, victimele uraganilor, mai ales Irma, care a lovit Caraibele și, de asemenea, și teritoriile europene de peste mări. Vreau să transmit însă și o dorință de curaj uh, și de acțiune pentru ca um, aceste catastrofe să nu mai reclame și alte vieți uh, omenești. Trebuie așadar să asigurăm mobilizarea unii Europene și mai ales uh, a echipelor DGECO sub conducerea domnului Stilianides la Bruxelles și la centrul de urgență de acolo, precum și pe teren. Trebuie să ne intensificăm acțiunile, de aceea uh, astăzi uh, fac apel în mod solemn la uh, solidaritate europeană pentru a gândi de pe acum o strategie de reparație și reconstrucție în aceste teritorii. Această criză, criză demonstrează că este prioritar acum să reflectăm cu toții la nivel european pentru a defini anumite scenarii legate de noile tipuri de risc și pentru a gândi o strategie de gestionare a crizelor care să se adapteze mai bine la amploarea catastrofelor cu care s-ar putea putea confrunta uh, cetățenii, câtă vreme punem în valoare cunoștințele noastre și infrastructura noastră de uh, protecție și de securitate civilă pe care o avem în Europa. Grazie, onorevole. Mulțumim, domnule deputat Prost. După cum știți dumneavoastră foarte bine, statele membre sunt cele care trebuie să facă uh, o cerere pentru activarea fondului de solidaritate. Eu cred că Republica Franceză va solicita Comisiei Europene să intervină, iar noi, în timpul acestei sesiuni plenare, vom vota de asemenea pentru a aloca 1 miliard 200 de milioane pentru cutremurul care a lovit uh, Italia Centrală. Deci, întotdeauna, la, în ceea ce privește solicitările de activare a Fondului de Solidaritate, Comisia Europeană acționa rapid și sunt sigur că și de data aceasta vom avea o reacție rapidă care va permite să se transmită astfel un mesaj uh, concret de solidaritate către cetățenii francezi din teritoriile de peste mări care au fost loviți de uh, acest cataclism. Iar, uh, ca și în cazul Italiei, Parlamentul își va face datoria și va vota în timp util, cât mai repede cu putință, toate propunerile care uh, vor fi uh, adresate Comisiei pentru activarea Fondului de Solidaritate. Și domnul Karim a cerut cuvântul după care domnul Carver. Mr. President, thank you. Two very brief... Domnule președinte, foarte pe scurt, în primul rând, astăzi am citit un raport în ceea ce privește cetățenii europeni în Regatul Unit, în ceea ce privește discriminarea cu care se confruntă acești cetățeni într-o serie întreagă de forme. Acest lucru a fost preluat de guvernul britanic. Am să vă rog ca prin biroul dumneavoastră să acordați asistența necesară, eventuală, pentru guvernul britanic, astfel încât să nu se permită o astfel de discriminare. Îmi amintesc Uh, de ere trecute astfel de discriminări în care erau afișe uh, fără negri și fără câini. Um, nu mai putem accepta așa ceva. Apoi, uh, premiul Zaharov. Ce putem să mai, ce putem, încredere să mai putem să avem dacă laureații ai premiului Zaharov dacă laureații astfel, uh, unui astfel de premiu uh, acționează împotriva spiritului. Cum putem să revocăm un astfel de premiu? E greu să putem interveni în ceea ce privește unele decizii deja luate în funcție de comportamentul eventualor laureați ai premiului Saharov. Deci vom evalua dacă într-adevăr se uh, încalcă spiritul acestui premiu. Vom analiza situația și voi da un răspuns, însă cred că e greu să intervii ex post în funcție de ceea ce se întâmplă. Domnul deputat Carver. Thank you, Mr. President. I wanted to echo... Mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg uh, ceea ce a spus domnul Prus în ceea ce privește teritoriile franceze în Caraibe însă aș dori să amintesc și de teritoriile britanice din aceeași zonă puternic afectate de acest îngrozitor uh, uragan Irma, dar și multe țări independente, suverane, au fost afectate. Putem să găsim un sprijin pentru toate aceste țări din Caraibi, uh, fie că sunt teritorii franceze, britanice sau independente? Uh, sper că abordarea noastră să fie cât se poate de apolitică. Per quanto mi riguarda, non din punctul meu de vedere, nu există diferențe în ceea ce privește apartenența la anumită națiune sau nu. Am ținut un minut de reculegere și ne-am exprimat solidaritatea față de toate victimele, indiferent de unde au avut loc aceste tragedii în Europa, pe teritoriul acestea sau în afara Uniunii Europene, sau victime, deci nu doar cauzate de terorism, ci și de dezastrele naturale. Deci nu există o diferențiere între victime și în ceea ce privește fondul uh, de solidaritate, statele membre vor trebui să ia o decizie de solicitare a activării acestea. <clears throat> Doamna Jimenez Beseril, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Știu că și dumneavoastră ați um, amintit astăzi că toate victimele sunt importante, că nu există o diferențiere între acestea, însă cred că ar trebui să menționăm și victimele cu tremurului din Mexic. Uh, peste 100 de persoane și-au pierdut viața dintr-o țară parteneră, țară prietenă, o țară atât de apropiată Uniunii Europene și Parlamentul European. De aceea e important acum să sprijinim Mexicul, să sprijinim cetățenii din Mexic și guvernul acestei țări. Grazie, come președinte de la... În calitate de președinte a delegației cu Mexicul, ați făcut bine să ne reamintiți acest lucru. Și minutul de reculegere se referea și la victimele cu tremurile din Mexic. M-a referit la toate dezastrele naturale care au lovit planeta noastră în această vară îngrozitoare. Bine, dacă nu există alte solicitări, reluăm lucrurile noastre, reluăm uh, ședința din 6 uh, iulie. Procesele verbale au fost deja distribuite. Aveți observații în legătură cu acestea? Nu, atunci procesul verbal este aprobat. În urma demisiei domnului Peter Mac și a doamnei Glenis Wilmot,